putea rezolva cât mai repede posibil problemele care mai există pentru a finaliza această operă. Mulțumesc. Încheiem dezbaterea pe marginea acestui punct al ordinii de zi. Următorul punct este raportul domnului Giles Chichester, activitățile Comisiei pentru Petiții și i-aș da cuvântul domnului Chichester. Uh, domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumesc uh, foarte mult pentru faptul că mi-ați dat cuvântul. Este o plăcere pentru mine să prezint acest uh, raport deputaților, oferind detalii privind activitatea Comisiei pentru Petiții în anul 2011. În anul 1998, petițiile au fost declarate admisibile și 400 60 de uh, petiții au fost uh, declarate ca fiind uh, neadmisibile. Dacă este să privim uh, datele analizate, pentru că informațiile sunt interesante, vom putea observa care este originea petițiilor și, de asemenea, care sunt temele predilecte și care reprezintă conținuturi uh, ale acestor petiții, respectiv și țările de origine din care sunt trimise aceste petiții. Există trei teme uh, principale, drepturile fundamentale, mediul și piața internă. Acestea sunt abordate în principal de către petiții, iar țările din care provin cele mai multe petiții, în mod interesant, uh, țara de pe locul 1 este Germania. Cei mai mulți cetățeni din Germania au formulat plângeri Germania este urmată îndeaproape de Spania și de Italia țările care sunt uh, respectiv uh, obiectul acestor petiții, Spania și Germania, este vorba despre aceleași țări, dar uh, într-o ordine diferită. Și alegătorii din țara mea, din circumscripția mea electorală, și-au exprimat îngrijorările, însă țara din care provin eu este undeva pe locul 5-6 în ceea ce privește petițiile trimise. Și acest lucru arată modul în care oamenii gândesc, respectiv reflectă uh, perspectiva lor asupra Uniunii Europene. Și acest lucru mi s-a părut interesant. Acum aș dori să abordez câteva dintre subiectele la care ne-am referit în raport. Prima este um, drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni la a, proprietare, la proprietate și la obținerea acesteia în mod legitim, chiar și în altă țară. În 2011 au fost 70 de petiții care aveau legătură cu uh, legea coastelor din Spania. 51 dintre acestea au fost uh, trimise de către cetățeni spanioli. Deci nu este o chestiune care ține numai de străini, de turiști care uh, sunt îngrijorați de vacanțele lor, ci este vorba despre dreptul de proprietate ai cetățenilor spanioli. Și aceasta este o temă recurentă. De asemenea, am constatat numărul în creștere al petițiilor care acoperă teme care nu sunt de competența Uniunii Europene. Poate că ar trebui să înțelegem acest lucru ca pe un compliment. Oamenii vor să atragă atenția asupra unor lucruri și caută soluții din partea noastră. Însă, după cum spuneam, uh, numărul cetățenilor care trimit petiții pe astfel de teme este în creștere. Salut decizia Parlamentului de a dezvolta un uh, portal pentru petiții mai practic, mai vizibil, care să faciliteze accesul cetățenilor la procesul de uh, soluționare a petițiilor. De asemenea, salutăm cooperarea constructivă dintre Comisia pentru Petiții și serviciile Ombudsmanului European și uh, confirmăm determinarea noastră de a-l sprijini pe ombudsman în identificarea cazurilor de administrare greșită și um, de încălcare a uh, procedurilor administrative ale Uniunii Europene. Directiva cadru privind gestionarea deșeurilor joacă un rol foarte important. Încurajăm implementarea acesteia în toate statele membre. Uh, ultima Este foarte important ca aceasta să fie transpusă în legislația tuturor statelor membre. Un obiectiv important al legii coastelor, lei de costas, îl reprezintă protecția mediului coastelor din Spania. Această chestiune rămâne în continuare o problemă pentru petenții din Spania. Aștept cu nerăbdare să mai vorbesc și în cele două minute care îmi vor fi alocate în finalul acestei dezbateri. Mulțumesc, domnule Chester, pentru acest raport interesant. Așteptăm cu nerăbdare declarația comisarului Șefcovici. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să adresez mulțumiri mai întâi domnului Chichester, raportorul, pentru acest uh, text foarte bun, dar și doamnei Mazzoni și întregii uh, comisii pentru petiții a cărei activitate e reflectată în acest raport. Raportul se referă la câteva dintre chestiunile cele mai delicate care sunt în atenția cetățenilor, drepturile fundamentale și mediul. Noi, Comisia, precum și Parlamentul, vom continua să conlucrăm îndeaproape și să facem schimb de informații. Aceasta este un uh, aceasta este o bună ocazie pentru a exprima recunoștința și aprecierea pentru implementarea cu succes a prevederilor din tratat care permit oricărui cetățean sau oricărei asociații, oricărei întreprinderi din UE să înainteze o petiție către Parlamentul European. Comisia este bucuroasă că poate să contribuie la activitatea dumneavoastră atât de importantă. Merită să investim uh, resurse și timp uh, în această comisie, deoarece cetățenii au nevoie de răspunsuri din partea Parlamentului și trebuie să câștigăm încrederea cetățenilor, mai ales în aceste vremuri atât dificile. Este clar că dumneavoastră aveți ca interes uh, interesul cetățeanului. Cetățeanul trebuie să rămână mereu în centrul tuturor activităților noastre. Văd că raportul doamnei Lichtenberger este următorul punct de pe agenda și um, vă asigur că în aceeași uh, coerență și noi știm care este rolul dumneavoastră, cât este el de important. Și în raportul anual privind uh, aplicarea dreptului comunitar recunoaștem acest lucru, recunoaștem faptul că petițiile adresate Parlamentului European semnalează încălcări ale obligațiilor din partea statelor. Pe lângă acest raport, care va fi adoptat în săptămânile viitoare, noi uh, mai semnalăm cazuri concrete care își uh, au consecințele în petiții adresate aici. Sperăm să putem uh, continua colaborarea cu dumneavoastră, cu Comisia PETI. Așa după cum se arată în raportul domnului Chichester, ne-ați cerut ajutorul în peste 500 de petiții pe care le-ați primit în 2011. Ei bine, ajutorul nostru constă în a analiza în principiu dacă se aplică legislație comunitară în cazurile respective și dacă ea a fost respectată. În plus, să monitorizăm soarta petițiilor și e important uh, să putem face în continuare schimb de păreri cu dumneavoastră la întâlnirile pe care le avem. Dacă îmi permiteți, aș vrea să spun câteva cuvinte despre inițiativa cetățenească europeană context în care Comisia PETI va avea un rol foarte important de jucat. De la 1 aprilie avem o astfel de inițiativă, un instrument foarte important pentru cetățenii noștri. Problemele tehnice inițiale au fost rezolvate. Comisia, după cum știți, și-a pus la dispoziție propriile servere la dispoziția organizatorilor și a oferit îndrumare și asistență pe întreg parcursul procesului de certificare. Avem deja uh, trei puncte în care se poate interveni pentru a colecta semnături online. Vreau să vă asigur că cetățenii pot să se folosească pe deplin de acest drept și că vor avea parte de toată cooperarea noastră. Închei prin a spune că Comisia Europeană este gata să continue și uh, de acum înainte cooperarea foarte bună cu Comisia PETI a Parlamentului. Mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar!

anul trecut uh, germania spania i italia ca primele în ordinea uh, petiiilor depuse. în afară de ele următoarele uh, sunt polonia i românia ceea ce ne arată că atât cetăenii din vechile state membre cât i cetăenii din noile state membre sunt implicai în apărarea drepturilor lor la nivel european. principalele teme vizate de petiii sunt protecia mediului piaa internă drepturile fundamentale nu întâmplător pentru că sunt domenii importante ale uniunii. închei mica mea intervenție spunând că sprijin o utilizare eficientă și adecvată a acestui instrument care servește la instaurarea unui dialog direct între parlament și cetățeni. vă mulțumesc mult! Mulțumesc. Pentru un minut și jumătate, domnul Boștinaru. domnule vicepreședinte al comisiei europene permitei mi să încep prin a l felicita pe domnul raportor domnul chichester pentru excelentul său raport ca i pentru cooperarea excelentă pe care am avut o în perioada redactării i a dezbaterilor din comisie. ca i în anii precedeni comisia pentru petiii a primit un foarte uh, mare număr de petiii referitoare la încălcarea legislaiei europene în materie de mediu

Domnule comisar, eu cred că PETI este una dintre cele mai importante comisii din Parlament pentru că oferă o legătură palpabilă între noi și cetățeni. Domnul Cicester ne spunea în expunerea de motive um, acest lucru. Și eu am niște cifre. Din 97, peste 2000 de petiții au fost înaintate și în ultimii trei ani 300 de petiționari au venit în Parlament și au vorbit cu noi. Motivul pentru care se întâmplă însă ca oamenii să ne trimite petiții este pentru că ei sunt îngrijorați de modul în care se transpune și se aplică dreptul comunitar. E de datoria noastră să le răspundem într-un mod rezonabil și corect. Și uh, văd aici că există o cotă parte foarte mare pentru uh, cazurile de mediu și în special pentru directiva privind evaluarea de impact asupra mediului. Uh, Chiar și autoritățile din țara de unde vin eu au fost uh, reclamate pentru că nu au uh, transpus cum trebuie această directivă. Și uh, chiar în Donegal, în circumscripția mea, unde se construiește actualmente un sistem de canalizare, nu se respectă aceste prevederi. O altă problemă este cea a libertății de mișcare pentru persoanele cu dizabilități fizice. Majoritatea dintre noi putem să călătorim foarte ușor cu avionul, cu vaporul, cu mașina și așa mai departe. Însă pentru cei care au un handicap motor, vă dați seama că acest lucru nu se poate face. Multe state membre nu fac nimic pentru astfel de oameni. Și în fine, din experiența mea în Comisia PETI, vreau să vă spun că trebuie să fim cinstiți cu cetățenii să nu facem promisiuni pe care să nu le putem ține, să explicăm clar care sunt posibilitățile și căile de atac și să nu folosim uh, comisia pe tipul și simplu um, ca pe un paravan. Mulțumesc, doamna Auken. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă alătur și eu celorlalți care i-au mulțumit domnului Chichester pentru acest raport excelent. Și aș vrea să re... nu aș vrea să repet ceea ce au spus colegii mei, însă vreau să subliniez că trebuie să ne asigurăm că această comisie, care vine în întâmpinarea cetățenilor, uh, este utilizată atât cât ar trebui și le mulțumesc celor implicați pentru încercarea de a atinge acest obiectiv. Uh, vreau să vorbesc despre um, situația din Spania. În articolul 18 uh, din raport se spune că uh, salutăm cooperarea cu uh, Spania. Dacă ați văzut ce se întâmplă însă acum în proiectul de legislație care este discutat în Parlamentul spaniol și este susținut de o mare majoritate, nu cred că ați mai fi spus acest lucru. Ați fi spus nu, nu vom face asta și sper că asta veți face mâine și veți sprijini amendamentul nostru, numărul 5, care este foarte important, de asemenea amendamentul 6, în care spunem foarte clar că legea coastelor și modul în care este gestionată în acest moment Uh, este redactată în spiritul în care uh, se regăsea uh, la Parlament în anul 2009. Nu există niciun fel de posibilitate pentru proprietarii individuale. aceasta nu le oferă acestora mai multe drepturi, ci cei care se vor beneficia de drepturi uh, sporite vor fi numai marile uh, companii care vor avea sprijinul acestei legi. Ei vor fi cei care vor avea de câștigat. Iar toate procedurile de infringement care uh, au loc acum vor fi legalizate prin intermediul acestui uh, act legislativ. Aceasta este o intervenție în drepturile cetățenilor. Așadar, sper că ne vom concentra asupra acestui lucru și ținând cont de toate aspectele bune din raportul noastră pe care le sprijin, sper că putem să obținem o majoritate în spatele acestui amendament pentru a transmite un semnal Spaniei. Grupul nostru de lucru, acestea nu îi se va permite să-și încheie uh, activitatea înainte ca Spania să adopte noua lege. Așadar, mâine este momentul în care trebuie să transmitem acest mesaj Spaniei, prin care să spunem, nu în numele acestui Parlament, nu în numele meu personal, că să foloseze raportul Auken ca un act uh, care le legitimizează activitatea în Parlament pe marginea acestei legi. Sper că veți transmite acest mesaj cât se poate de clar Spaniei pentru a ne asigura că trebuie să țină cont de Parlamentul nostru, de uh, raportul uh, din 2009, raportul Auken, în contextul la tot ceea ce se întâmplă în prezent. Președintele, mulțumesc foarte mult. Acum îi voi acorda cuvântul pentru trimitele domnului Cernețchi. Domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. În momentul acesta uh, vorbim uh, uh, partea grupului Visegrad, ca să spun așa, pentru că există aici polonezi, cehi, slovaci care vorbesc. Aș dori să subliniez importanța Comisiei PETI. Este vorba despre șansa celor care sunt disperați în legătură cu o problemă să se adreseze cuiva pentru a li se face dreptate. Bun. Aceste persoane, ă, de fapt, și cetățenii europeni percep Parlamentul European prin intermediul acestei comisii problemele eh, care ajung la Comisia pentru Petiții sunt întotdeauna foarte concrete și eh, trebuie să le abordăm într-o manieră perspicace și înțeleaptă. Această Comisie PETI eh, tratează câteodată probleme megapolitice, ultrapolitice, pentru că și în legislatura precedentă această Ă, comisie s-a ocupat de Nord Stream, de gazoductul Baltic. Din păcate, însă, Parlamentul European a adoptat ă, o opinie ă, în urma sugestiilor Peti, a acționat practic împotriva curentului. Eu aș dori să uh, vă amintesc și un alt lucru foarte uh, nefericit în legătură cu Spania. Dosarul uh, radioului din Catalunia, COPE, autoritățile au refuzat să le dea licență de difuzare. Comisia PETI a dat o bătălie pe care până la urmă, și câștigat-o. Uh, Uh, deci, uh, președintele Parlamentului catalan a câștigat în cele din urmă. Deci, aș putea spune că suntem o comisie eficientă care știe să câștige bătălii. Aș vrea să uh, vă amintesc că eh, au existat cetățeni polonezi care s-au adresat Comisiei PETI în legătură cu tarifele vamale aplicate pentru produse eh, importate în Polonia și eh, prin rezolvarea acestor probleme putem construi Europa. Mulțumesc foarte mult. Iar acum domnul Salavracos. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îl felicit pe domnul Chichester pentru acest raport excelent, dar am și câteva observații. Activitatea Comisiei PETI, domnule președinte, este deosebit de importantă pentru protejarea drepturilor cetățenilor europeni și pentru protejarea imaginii democratice a instituțiilor noastre în Europa. Foarte multe petiții uh, avem în 2011 pe această temă libertatea de mișcare, piața internă, drepturi fundamentale, libertățile cetățenilor și chestiunile de mediu, toate acestea sunt uh, domeniile care apar cel mai adesea în petițiile transmise Comisiei. După cum arată raportul, a avut loc o creștere a numărului de petiții ce se referă la probleme monetare, probleme de afaceri financiare, asta sigur ca urmare a crizei financiare prin care trecem. Cetățenii noștri sunt îngrijorați de aceste lucruri și desigur că îngrijorările lor se reflectă în petițiile pe care ni le adresează. Noi am încercat să îmbunătățim modul în care funcționează activitatea Comisiei, să fim mai eficienți și să avem un proces decizional mai transparent, lucru important pentru cetățenii noștri. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule domnul Iar. Ia fiind... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului nostru, domnului Cicester, pentru raportul său foarte bun, care prezintă succesele uh, comisiei noastre, dar privește și la anumite lucruri importante pentru comisia noastră și numește aspecte care trebuie să fie îmbunătățite. Mă bucur foarte mult că comisia noastră a reușit să își continue activitatea foarte bună a ultimilor ani. Noi le oferim cetățenilor europeni un punct de plecare important pentru situația în care se simt tratați incorrect, nedrept. Dacă este să citim raportul, observăm că toate temele au fost importante pentru noi. Există un spectru larg de teme pe care le-am abordat și, în calitate de deputați, am fost curajoși să abordăm teme sensibile și dificile. Comisia Peții uh, are contactul direct cu cetățenii europeni și dacă să ne gândim la această cooperare, uh, mulți dintre cetățenii europeni ajung pentru prima dată în contact cu Parlamentul European prin intermediul Comisiei PETI. Doar și din acest motiv merită ca această comisie să existe în continuare. Și acum o întrebare pe care trebuie să o punem mereu. Orice performanță poate să fie îmbunătățită. Din punctul meu de vedere, trebuie să ne gândim la ce mai putem să îmbunătățim. Și eu cred că, în primul rând, trebuie să ne asigurăm ca timpul de uh, prelucrare a petițiilor să fie micșorat. Este vorba despre procesele interne de desfășurare, dar, pe de altă parte, este vorba și despre timpul îndelungat până când primim răspunsul dacă petiția este admisibilă sau nu din partea comisiei. Câteodată comisia așteaptă prea mult uh, ca uh, petiția respectivă să fie prelucrată de statele membre, răspunsul din partea acestora. De asemenea, putem să îmbunătățim colaborarea cu uh, comisiile de specialitate competente. Trebuie să fim atenți la sugestiile pe care ni le fac cetățenii și să le transmitem mai departe comisiilor de specialitate competente, pentru că noi vrem doar să le îmbucățim activitatea, nu să le o îngreunăm. Președintele, mulțumesc. Un minut și jumătate, domnul Cashman. Mulțumesc, domnule președinte, îl felicit pe domnul Cicester pentru raportul său excepțional. Sigur că uh, noi suntem într-un fel interfața în relația uh, dintre cetățeni și instituțiile europene în probleme europene și uneori nu putem face mai mult decât să încurajăm statele membre să uh, acționeze corect și sigur că avem asemenea probleme și în relația cu administrația spaniolă, dar din păcate nici una din petițiile spaniole nu a fost până la urmă rezolvată de către autoritățile spaniole. Iar în ce privește uh, legile de coastă din Spania, am avut foarte multe plângeri. Uh, trebuie să ne gândim că sunt probleme legate de dreptul de proprietate în Spania. Uh, trebuie să găsim însă propuneri concrete, eficiente, care să se refere la modalitățile măsurile de compensare a celor care sunt nedreptățiți. Deci ă, există ă, un amendament care cred că se bazează pe o valoare a acest de instituții și este vorba de egalitate. Să ne gândim că au suferit romii uh, atunci când uh, a fost vorba de libera circulație în Uniunea Europeană. Există o directivă din 2004 care, să, uh, care permită, de fapt, accesul fără discriminare în interiorul Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult pentru trei minute. Acum, domnul Wojciechowski. Dziękuję, panie przewodniczący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 Nu doresc uh, să mă exprim uh, pe marginea temelor și punctelor critice prezentate aici, pentru că domnul Cicester a făcut deja acest lucru și doresc să-i mulțumesc acestuia pentru activitatea sa excelentă. Cred că după un an de activitate putem să uh, facem un bilanț pozitiv. Numărul de petiții s-a modificat și relația între petiții admisibile și inadmisibile s-a modificat, uh, se observă așadar o îmbunătățire a activității Comisiei. Există și o eficientizare a instrumentarului pe care Comisia îl are la dispoziție. Cifrele arată ce s-a făcut pentru a informa mai bine cetățenii, pentru a le facilita accesul. Acestea sunt inițiative importante și ele ar trebui să continue pe aceeași direcție rapoartele din proprie inițiativă și acestea au sporit și acesta este un semn pozitiv. Un semn pozitiv al interesului cetățenilor și se observă de asemenea că aceste rapoarte sunt utile pentru cetățenii europeni. De asemenea, important mi se pare pentru Comisia Petiții că acesta se preocupă și de inițiativa cetățenească care a fost lansată în anul 2011 și mulțumesc domnului comisar uh, pentru ceea ce a spus vis-a-vis -vis de acest punct. Aici este vorba despre o inițiativă de succes, facilitarea acesteia, o inițiativă care este democratică. În 2011, Comisia PETI a arătat odată în plus că este un instrument important în serviciul cetățenilor europeni. Mulțumesc. Acum un minut, doamna Geringer de Edinburgh. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia pentru petiții este foarte importantă în apărarea dreptului european, iar petițiile din partea cetățenilor permit ca atenția Parlamentului să se adreseze în mod special respectării drepturilor fundamentale. Iar în acest context, această comisie PETI a Uniunii Europene s-a pronunțat în uh, hotărârile pe care le-a luat asupra necesității respectării întocmai a drepturilor fundamentale trebuie să uh, ne gândim și la uh, buna inițiativă de a deschide ghișeul unic pentru cetățeni în legătură cu uh, respectarea drepturilor fundamentale. Cred că monitorizarea respectării și punerii în aplicare a acestui ghișeu unic trebuie să continue, inclusiv însă în ce privește studiurile și evaluării de impact asupra mediului și alte preocupări ale cetăenilor. Mulțumesc acum, domnul Kelly. Mulțumesc. Mai întâi, aș vrea să-l laud pe domnul Chichester pentru acest raport foarte bun și vreau să-i felicit pe ceilalți colegi care au colaborat la încheierea acestui raport. În uh, anul 2011 uh, aproape o mie de petiții au fost uh, considerate admisibile, foarte multe petiții, un volum foarte mare de muncă și trebuie să spunem acest lucru și să apreciem efortul colegilor noștri. Am avut privilegiul de a participa, de a fi implicat în uh, examinarea unora dintre aceste petiții și asta în ce privește directiva privind deșeurile. Acolo, în circumscripția mea, se află un depozit de deșeuri considerat toxic. Petiționarii s-au luptat, însă nimeni nu i-a băgat în seamă. Șase ani au trecut, nimic nu s-a întâmplat. Situl era toxic, cromiul era prezent și rata de eh, toxicitate, rata de îmbolnăvire de cancer era mult mai mare față de restul țării. Până la urmă, însă, s-a luat o hotărâre și guvernul a fost obligat ca în termen de trei luni să curețe acel sit. S-au alocat milioane de euro în acest scop. Mă bucur că, iată, această petiție a reușit și aș vrea ca acest lucru să se întâmple și pentru alți cetățeni, ca să se vadă că Comisia PETI poate să facă ceva pentru ei. Mulțumesc! Un minut, domnul Tapașdi. Thank you very much. Tisztelt Sefcovics biztos úr! Mulțumesc foarte mult! Domnule comisar Sefcovics, dragi colegi, Comisia PETI este conștiința Parlamentului European și al Uniunii Europene și așa trebuie privită reprezintă un scut de protecție a drepturilor fundamentale ale cetățenilor europeni. De aceea, sunt într totul de acord cu raportul domnului Chichester. Comisia PETI face o treabă excelentă din punct de vedere tehnic și de specialitate și este foarte important să se coopereze îndeaproape între Comisia PETI și Comisia Europeană. Acest lucru este cu atât mai important cu cât uh, drepturile fundamentale se întâmplă să fie încălcate. Și este regretabil că în ultimele luni au uh, fost înaintate mai multe petiții din Ungaria pentru că guvernul maghiar, cu efect retroactiv, a modificat reglementările în ceea ce privește pensiile celor care lucrează în sistemul uh, justiției, respectiv în uh, domeniul polițienesc. Mulțumesc, uh, doamnă Valesa. Mulțumesc, domnule președinte. Anul trecut Activitatea noastră în Comisia PETI s-a concentrat în special pe două probleme, protecția mediului înconjurător și respectarea drepturilor fundamentale. În anul acesta, ca și în anul trecut, numărul ă, petițiilor a crescut până la 1416, dar ă, multe din aceste petiții au fost declarate neadmisibile. Uh, cetățenii trebuie să cunoască mai bine competențele comisiei noastre și uh, cadrul legislativ în interiorul căruia putem uh, acționa. Um, comisia trebuie să se angajeze însă mai mult în ce privește inițiativele cetățenești. Este o decizie fericită. Comisia trebuie să se preocupe de aceste probleme. Iar Comisia PETI are um, multă experiență în ce privește relațiile cu cetățenii și eu subliniez importanța deciziilor uh, pentru a îmbunătăți contactele cu cetățenii, inclusiv uh, pe site-ul nostru. Trebuie să uh, se creeze un ghișeu unic pentru cetățeni care ne va facilita sarcina. Doamna Gânț. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-l felicit și eu pe domnul Cicester pentru raportul său excelent. Numărul uh, tot mai mare al petițiilor înaintate arată cât de mare este respectul uh, pentru valorile existente și faptul că există probleme cu aceasta, pentru că mulți cetățeni își cunosc drepturile, doresc uh, să și le exercite și Parlamentul și Comisia sunt considerate parteneri de contact de către cetățeni. Iar dacă sunt discriminați, Uh, atunci știu că se pot adresa acestor instituții. Iar numărul mare de petiții ne arată că controlul, uh, chiar și la nivel național, devine tot mai puternic. Numărul petițiilor a crescut de la 26 la 131 în ceea ce privește drepturile fundamentale. Și obiectivul ar trebui să fie ca um, noi nu să oferim doar un răspuns la aceste petiții, ci să găsim cu adevărat o soluție. Și cred că acest lucru se poate întâmpla numai dacă comisia noastră... Uh, Oratora este întreruptă. Mulțumesc. Domnul Bulau. Merci, monsieur le président. La commission des pétitions a... Mulțumesc, domnule președinte. Anul acesta, Comisia PETI are în sfârșit dreptul să fie asociată automat la inițiativa cetățenească europeană. Iată de ce anul 2011 este unul de succes pentru noi cetățenii aveau deja o comisie căreia să se adreseze în cazul în care nu li se respectă drepturile, dar iată că acum pot să fac o propunere pentru a îmbunătăți legislația comunitară. Aș vrea ca Comisia PETI să fie considerată din ce în ce mai uh, adesea interlocutorul privilegiat al cetățenilor europeni. Însă, foarte adesea, noi suntem interpelați de cetățeni care se confruntă cu tot felul de confuzii și de probleme juridice. Însă, deși am, ar trebui să le putem da o soluție la nivel european, nu putem să facem acest lucru. Subsidiaritatea în continuare este un principiu care trebuie respectat. De exemplu, ce facem în caz de, div- de divorț transnațional? Dreptul de vizită sau dreptul de custodie uh, nu este reglementat la fel în toate țările. Și uh, deși uh, părinții ar trebui să se poată bucura de drepturile lor, uh, chiar dacă îi rezultă dintr-o uniune dintre doi parteneri de naționalități diferite, noi nu putem să-i ajuta. De pildă, cetățenii germani se spune că trimit foarte multe petiții. E bine, sistemul lor este foarte diferit de cel francez. Și ar trebui să putem face ceva la nivel european. Nu putem, însă trebuie să ne bazăm pe dreptul național

Mulțumesc, aș dori să-i mulțumesc încă o dată domnului Chichester și Comisiei PETI, precum și domnului Mazzoni, pentru treaba foarte bună pe care au făcut-o, respectiv pentru cooperarea foarte bună cu Comisia. Noi vom încerca să uh, colaborăm în continuare pentru a aprofunda această relație de cooperare și pentru a putea să o exprimăm poate într-o manieră ceva mai explicită. Am dorit de asemenea să includem în următorii ani, mai ales în ceea ce privește raportul privind aplicarea și transpunerea legislației europene, cum am spus și în uh, introducere, informațiile foarte importante care vin din partea Comisiei PETI și care indică nivelul de uh, îngrijorare al cetățenilor în ceea ce privește transpunerea legislației, respectiv respectul față de legislația europeană. În ceea ce privește această dezbatere, aș dori să vă spun că salutăm planul Parlamentului European de a îmbunătăți uh, site-ul, pagina de internet uh, Credem că în acest fel uh, se completează imaginea, toată lumea știe ce se întâmplă cu competițiile, care este procesul de derulare, ce se face și care este răspunsul din partea Comisiei. Considerăm că aceasta este o inițiativă excelentă și așteptăm cu nerăbdare să cooperăm cu dumneavoastră pe marginea acestor teme. Din cauza timpului uh, scurt, voi reacționa uh, la două aspecte care au fost menționate mai des. Prima se referă la petițiile privind mediul și la intervenția uh, făcută de domnul Boștinaru în ceea ce privește revizuirea directivei, respectiv evaluarea impactului asupra mediului. Sigur că propunerea a fost adoptată pe 26 octombrie și noi am dorit să transformăm acest proces într-unul mai scurt prin această reformare, uh, calendarul să fie mai clar și să devină un proces mai puternic atunci când este vorba despre calitatea uh, rapoartelor privind impactul asupra mediului realizate de către experți. Credem că acest lucru va oferi mai multă claritate procesului și uh, asigurări mai puternice cetățenilor că toate efectele asupra mediului sunt evaluate în mod corespunzător. În ceea ce privește legea privind zonele de coastă din Spania, o chestiune care a fost menționată de doamna Auken și de domnul Cashman, în ceea ce privește acest punct, aș vrea să vă spun că Comisia a discutat acest lucru cu uh, autoritățile spaniole de mai multe ori în ultimii ani, pentru că noi uh, suntem conștienți că există un număr mare de plângeri pe marginea acestui aspect venind din partea cetățenilor spanioli, dar și a celor uh, de alte naționalități din Uniunea Europeană. Uh, noi analizăm în continuare și controlăm cu atenție aceste aspecte. De asemenea, uh, urmărim și noul proiect de lege care a fost propus. Suntem în legătură cu autoritățile spaniole, iar Comisia va monitoriza procesul care va duce la adoptarea acestei legi cu mare atenție. Vom analiza și textul final pentru a vedea dacă afectează legislația europeană sau nu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Președintele, vă mulțumesc, domnule comisar, și pentru a conchide îi voi da acum cuvântul domnului Chichester. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule comisar. De fapt, vreau să mulțumesc tuturor deputaților pentru cuvintele lor amabile. Parcă um, aș avea pe... Ar trebui, de fapt, acum să-mi amintească cineva, să-mi șuptesc așa dulce la ureche. Nu uita că totuși ești muritor. Sunt prea entuziasmat. Da, îmi pare bine că toată lumea recunoaște importanța activității pe care noi o depunem și vreau să-i mulțumesc în special domnului comisar, deoarece, așa cum spuneau și câțiva dintre colegi, noi uh, știm că dumneavoastră jucați un rol foarte important, uh, răspundeți la cererile noastre de informare și uh, chiar dacă nu suntem întotdeauna satisfăcuți, nu auzim ceea ce ne place, vă străduiți. Foarte mulți membri au luat cuvântul în această seară și îmi pare bine, acest lucru nu face decât să demonstreze importanța pe care noi o um, dăm activității Comisiei PETI. Este foarte important ca cetățenii europeni să își poată exprima undeva îngrijorările. Aș vrea să mă refer la ceva ce distinsa doamna Auken a spus mai devreme în intervenția sa.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 4 minute.